Dragi prieteni, înainte de toate și înainte de a vorbi despre vizita domnului uh, ministru luxemburghez Engen, vă rog să adoptăm ordinea de zi. Această ședință va fi transmisă pe site-ul nostru web Dacă nu aveți obiecții, vă propun să adoptăm ordinea de zi. S-ar părea că nu sunt astfel de obiecții, vă mulțumesc, deci ordinea de zi a fost adoptată. Înainte de a ura bun venit uh, domnului ministru luxemburghez, dragi colegi, vă reamintesc că la orele 18.30, la etajul al treilea, Colegul nostru, Peter Van Delen, organizează un eveniment asupra inovării în uh, pescăriile olandeze. Eveniment la care sunteți cu toții invitați și bineveniți. Nu știu dacă o să se poată vorbi și despre pescuitul electric. Așa cum spuneam în ședința de coordonator mai devreme, am obținut uh, data următoarei noastre ședințe prevăzută inițial pe 31 august, de la 15 la 18.30, într-o zi de luni. Ei bine, aceasta se va ține de fapt în ziua de joi 5 septembrie de la orele 9 la orele 10.30. E mult mai coerent, mai logic și mai bine. Vă cer acum aprobarea proceselor verbale ale ședințelor din 16 și 17 iunie. Vreau să știu dacă aveți observații sau uh, obiecții pe marginea acestor procese verbale. Ei bine, s-ar părea că nu, drept pentru care și acestea sunt adoptate. Trecem acum la punctul al cincilea de pe ordinea de zi. Este vorba despre primul nostru schimb de opinii oficial cu domnul Fernand Edgen, ministru luxemburghez al agriculturii, viticulturii și protecției consumatorilor. Cu alte cuvinte, și ministru al pescuitului. Vă închipuiți bine, în Luxemburg nu există vreun minister al pescuitului propriu-zis, mi se pare și logic. Uh, domnul Edgen este foarte la curent cu problematicile pescuitului Luxemburgul se află actualmente la cârma Consiliului European și deci vom evoca împreună prioritățile președinției luxemburgheze. Încă o dată, domnule ministru, vă urez bun venit. Domnule Cun, v-aș ruga să nu mai vorbiți. Domnule ministru, bun venit în Comisia Pescuit. Înainte de toate, țin să vă mulțumesc uh, pentru prezența dumneavoastră astăzi aici, pentru a ne prezenta prioritățile președinției uh, luxemburgheze a Consiliului. Apoi vom avea un uh, schimb de opinii cu eurodeputații din comisia noastră. Domnule ministru, președinția luxemburgheză tocmai ce începe, o președinție care se anunță foarte încărcată, mai ales în domeniul pescuitului. E vorba despre un dosar legislativ în curs de discutare între Parlament și Consiliu pe uh, planul de gestionare multianuală pentru Marea Baltică. Este vorba despre un plan foarte important. Uh, acest acord ar trebui să fie încheiat cât mai repede cu putință, cu acordul dumneavoastră, evident. Parlamentul uh, își apără mandatul, în mod normal, și consideră că Um, FRMD ar trebui să, să fie limitat. Pe de altă parte, Consiliul uh, dorește uh, o limitare redusă a acestuia. Deocamdată trialogurile sunt suspendate, dar totuși este important să dispunem cât mai repede de acest plan de uh, gestionare. Toți negociatorii sunt convinși de importanța acestui plan și sperăm cu adevărat ca sub uh, președinția luxemburgheză și în spiritul compromisului luxemburghez să se aducă în sfârșit la un acord. Trebuie ca acest plan să nu rămână un simplu document, să fie cu adevărat pus în uh, practică. Pescuitul durabil trebuie integrat în planul de gestionare multianual, de asemenea și obligația de debarcare trebuie respectată, chiar dacă e departe de a fi ușor de pus în aplicare. Această hotărâre a fost luată în majoritate de Parlamentul European. De asemenea, noi ținem și la chestiunea legată de simplificare. Um, toate acestea vor fi axele noului cadru de măsuri tehnice. Comisia de pescuit pregătește un raport de inițiativă în privința noului cadru al măsurilor tehnice și al planurilor de gestiune, astfel încât să-și expună dorințele um, atât um, în ceea ce privește guvernanța în privința acestor noi măsuri tehnice. Am aflat că președinția luxemburgheză dorește să lucreze și pe propunerea de regulament privind pescuitul în ape adânci. Din păcate, Izabel Toma nu este prezentă astăzi, însă cred că veți avea um, posibilitatea să aveți un schimb de opinii cu raportoarea care va fi um, interlocutoarea dumneavoastră principală în acest domeniu. Domnule ministru, veți începe prin a reprezenta prioritățile președinției luxemburgheze, după care voi da cuvântul coordonatorilor grupurilor politice și apoi deputaților care doresc să se exprime. Înainte de nu mai întârzi și vă dau imediat cuvântul, domnule, președ... domnule ministru, pentru a ne prezenta prioritățile președinției luxemburgheze. Vă mulțumesc, domnule președinte, domn doamnelor și domnilor. Este o mare onoare pentru mine să mă prezint astăzi în fața Parlamentului European și uh, mai ales în fața comisiei dumneavoastră. Vă puteți închipui că pentru mine este o mare răspundere și o răspundere foarte mare pentru o țară care nu are ieșire la mare, aceea de a se uh, uh, ocupa de dosarul pescuitului. Înainte de a merge mai departe, permiteți-mi să subliniez cât de important este Parlamentul European ca partener al Consiliului și cât de mult țin eu la colaborarea bună pe fiecare dosar în parte. Astfel vom ajunge la clădirea cadrului reglementar pentru politica comună în materie de pescuit. Sper că vom putea conta în lunile următoare pe um, urmărirea schimburilor noastre de opinii uh, care întotdeauna sunt făcute în beneficiul cetățenilor noștri. Înainte de a intra în amănuntele planului nostru, priorităților planului nostru, permiteți-mi să subliniez angajamentul și activitatea remarcabilă ale colegului meu Ianis Duclaus și ale președinției letone în decursul semestrului său de președinție. Colaborarea cu Parlamentul European i-a permis colegului meu să înainteze pe o serie de dosare foarte importante. Ajungând acum la foaia noastră de parcurs pentru cel de-al doilea semestru anului 2015, trebuie să știți că aceasta se bazează pe o idee clară, și anume implementarea reformei politicii de pescuit. Vom uh, urmări, vom urma activitățile lansate în 2013 pentru a transpune în realitate principiile noii politici comunale în materie de pescuit. Această idee va folosi, deci, drept uh, fir conductor pentru acțiunile noastre din următoarele șase luni reforma politicii comune în materie de pescuit, ne-a trasat principiile și cadrul. Acum este rândul nostru de a o aplica în toate dosarele în curs sau uh, dosarele viitoare. Consiliul va veghea la respectarea acestor principii în toate acțiunile sale, fie că este vorba despre aspectele interne sau externe ale politicii comune de pescuit. În ceea ce privește aspectele interne, permiteți-mi să adast un moment asupra celor uh, trei elemente principale. În primul rând, posibilitățile de pescuit pentru 2016. În al doilea rând, uh, colectarea de date și calitatea cunoștințelor științifice și, în fine, în al treilea rând, planurile multianuale. Președinția va avea răspunderea de a pregăti și duce la bun sfârșit exercițiul anual de fixare a posibilităților de pescuit pentru anul 2016. Fiecare președinție din al doilea semestru al anului are această, acest privilegiu și această responsabilitate. Este vorba despre trei regulamente care vor trebui uh, adoptate până la finele anului. Regulamentul pentru Marea Baltică, așa cum spunea domnul președinte, cel pentru Marea Neagră și, în fine, regulamentul principal, regulamentul care fixează posibilitățile de pescuit și anume uh, regulamentul TAC, cotele lunii, uh, regulamentul lunii decembrie. În toate aceste trei dosare, obiectivul președinției este de a ajunge la acorduri care să contribuie realmente la durabilitatea resurselor de pește, contând în principal pe principiul randamentului durabil, așa cum a fost el uh, definit de comunitatea oamenilor de știință. În contextul punerii în aplicare a obligațiilor de debarcare, și date fiind uh, complexitatea uh, gestionării pescărilor mixte, regulamentul de bază al PAC va folosi al politicii uh, de pescuit comune va folosi drept bază, iar președinția va fi foarte atentă să găsească și să păstreze echilibrul între a instaura și a apăra resursele de pește pe termen lung, dar să ia în calcul și realitățile socioeconomice din sectorul pescuitului. În ceea ce privește al doilea punct, acesta este un uh, punct cheie al punerii în aplicare a reformei politicii comune de pescuit. Este vorba, evident, despre planurile de gestionare multianuale. Vor trebui duse la bun sfârșit uh, negocierile în privința propunerilor de plan pentru uh, pescuitul în Marea Baltică și cât mai repede cu putință inițierea pregătirilor celorlaltor uh, planuri, planurile viitoare. Fără urmă de îndoială, noi considerăm că planurile multianuale reprezintă instrumente esențiale ale noii politici comune în materie de pescuit. Ele ne vor permite o gestionare durabilă a resurselor alieutice, dând în același timp perspective stabile pescarilor noștri. Noi ținem ca noua politică comună în materie de pescuit să fie respectată întru totul prin intermediul acestor planuri. Consiliul lucrează și va continua să lucreze întotdeauna având aceste obiective cel de-al treilea punct vizează, precum v-am spus, colectarea datelor. În anul 2013, odată cu reforma PCP, am ales să ne sprijini, să uh, bazăm luarea de decizii pe lucrările și concluziile comunității oamenilor de știință. Însă cunoașterile Uh, științifice se bazează pe colectarea de date în mare parte, iar aceste date trebuie să fie fiabile, trebuie să fie de calitate, trebuie să fie disponibile în mod constant și în mod abundent. Însă nu trebuie pierdută din vedere nici necesitatea de a simplifica colectarea de date și ca această colectare de date să fie cât mai eficientă. Este vorba despre o muncă ce va lua mult timp. Tocmai de aceea propunerea uh, Consiliului este un uh, element de bază în punerea în aplicare a um, reformei în, în PCP. Această propunere consolidează până la urmă sprijinul financiar existent uh, menținând uh, colectarea de date în uh, adecvare cu principiile PCP. Este un exemplu de bună cooperare la nivel regional într-o colectare a datelor necesare, date care ne vor permite să înțelegem mai bine impactul uh, pescuitului asupra ecosistemelor marine și uh, efectele obligației de debarcare. Președinția va încerca să avanseze cât mai mult cu putință pe aceste dosare, în așa fel încât negocierile cu Parlamentul să poată fi lansate cât mai rapid. Există și alte dosare care se alătură acestuia pe care, despre care tocmai v-am spus. Le voi numi fără a mai intra în amănunte. Este vorba despre revizuirea regulamentului în privința condițiilor uh, de impoziția asupra pescăriilor de um, ape adânci, în privința um, plaselor derivante, uh, plaselor în derivă și regulamentul privind măsurile tehnice de conservare. În cursul uh, schimbului nostru de opinii ulterior vom putea reveni asupra acestora. Acum, în ceea ce privește aspectul extern al politicii comune în materie de pescuit. Permiteți-mi să subliniez înainte de toate că ne bucură foarte mult faptul că recent, la, pe data de 10 iulie, a fost uh, contrasemnat un uh, nou acord cu Mauritania după numai puțin de 5 tururi de negociere. Acest nou protocol uh, va avea o durată de valabilitate de patru ani și va oferi o bază stabilă relațiilor în materie de pescuit între Uniunea Europeană și Mauritania. Sunt prevăzute negocieri și cu Tanzania și Gabon pentru cel de-al doilea semestru al anului în curs. În ceea ce privește relațiile cu partenerii din nordul Europei, Consultările uh, cu um, țările de coastă în ceea ce privește stocurile migratorii și consultările bilaterale cu Norvegia vor fi urmărite cu cea mai mare atenție, dat fiind faptul că rezultatele acestor negocieri uh, va veni să completeze tabloul Consiliului din decembrie. Președinția luxemburgheză va veghea la apărarea principiilor PCP, uh, fie prin respectarea um, datelor științifice recente, fie prin promovarea unor uh, instrumente precum uh, planul plurianual de gestionare. În concluzie, doamnelor și domnilor, puteți constata că acest semestru va fi unul foarte încărcat, N-am vorbit în amănunt de toate dosarele de care ne vom ocupa în aceste șase luni, însă vom putea discuta despre acestea dacă o doriți. Președinția contează pe sprijinul Parlamentului European și pe sprijinul Comisiei Europene, precum și pe sprijinul membrilor Consiliului, în așa fel încât să reușim să atingem obiectivele fixate, și anume să ajungem împreună la punerea în aplicare și la consolidarea reformei uh, politicii comune în materie de pescuit și ca ambițiile noastre uh, care lansează cadrul nostru de acțiune să fie respectate. Vă mulțumesc. Merci, uh, monsieur Mulțumesc, domnule ministru. Înainte de a da cuvântul coordonatorilor, am observat că doriți ca Parlamentul să fie un partener uh, de excepție al Consiliului. Asta încercăm să facem în orice caz. Voi da cuvântul acum coordonatorilor diferitelor grupuri și voi începe cu Gabriel Mato pentru PPE. Stimați colegi, avem 35 de minute la dispoziție, așa că vă rog uh, să fiți organizați. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit, domnule ministru. Spuneați că este o țară departe de mare. Sper că, în ciuda faptului că sunteți departe de mare, veți fi apropiat de pescuit. Vă mulțumesc, cum spunea și președintele, pentru colaborarea instituțională pe care ați propus-o. Sper să nu fie doar o declarație de intenție, sper să fie ceva mai mult. Trebuie să recunoaștem și să acceptăm că de multe ori e greu să facem acest lucru și am văzut acest lucru în timpul anului să acceptăm nou rol al Parlamentului, uh, așa cum apare în tratat. Deci este o instituție cu putere de codecizie, deci trebuie să fie respectat ca atare. Consiliul sau oricare altă instituție, Comisia, nu trebuie să ignore Parlamentul, pentru că în cele din urmă deciziile se iau aici. Și e bine să mergem mână în mână și să fim asociați uh, să avem încredere unii între alții, pentru că e cel mai bun lucru care se poate întâmpla. Sigur, provocările prezentate de președinte sunt clare, le-ați prezentat și dumneavoastră în prioritățile președinției. Una este aplicarea reformei politicii comune de pescuit. A fost o reformă ambițioasă în mare parte și cred că trebuie să facem un mare efort pentru că uh, presupune foarte multe schimbări, sunt chestiuni care nu știm cum vor funcționa și cred că trebuie să facem un efort foarte mare pentru a aplica această politică în cea mai bună manieră. Trebuie să dăm dovadă de flexibilitate și în același timp trebuie să fim capabili să facem acest efort didactic dacă vreți. Pentru că noua politică este îndreptată către persoane care trebuie să știe cum să o folosească și să o folosească cât mai bine Cred că trebuie să dăm credibilitatea acestei reforme și este o obligație a noastră a tuturor. Spuneți că aveți privilegiul și responsabilitatea privind posibilitățile, șansele de pescuit. E adevărat, dar aș vrea să ne explicați care vor fi criteriile după care veți fixa cotele de pescuit, tacurile, care, din punctul meu de vedere, sunt uh, clar marcate în planurile de gestiune. Sau acolo unde nu există planuri de gestiune, cum facem? Sau renoim planurile de gestiune? Care va fi uh, poziția dumneavoastră? Pentru că trebuie să avem multă grijă uh, în legătură cu randamentul maxim durabil. Trebuie să avem idei foarte clare. Planurile multianuale ați, sunt fundamentale, ați menționat Marea Baltică și cred că președinția are o provocare importantă. Trebuie să ne așezăm și să punem la punct un plan fundamental, pentru că va fi primul plan și va marca viitorul tuturor celorlalte planuri de la acest, dacă de la acest prim plan Consiliu și Comisia nu are o imagine foarte clară care este rolul fiecăreia dintre instituții, atunci o să nu, nu o să meargă foarte bine apropo de viitorul celorlalte planuri pentru că reforma politicii comune de pescuit s-a bazat pe planurile multianuale. Aș vrea să știu și care este angajamentul președinției Consiliului față de pescuitul în ape adânci și poziția privind plasele în derivă. Parlamentul a spus foarte clar uh, întotdeauna noi am spus că propunerea pe care o aveam în față nu, e, nu ne plăcea. Uh, se propune ideea respingerii, serviciul juridic uh, studiază acest lucru, dar dincolo de tema juridică poate că există o chestiune de politică clară. Noi dorim să respingem această propunere așa cum este ea făcută în acest moment și am dorit să știm care este ideea dumneavoastră, părerea dumneavoastră și uh, ca să închei, apropo de măsurile tehnice, este o temă fundamentală, a explicat-o președintele inițial și aș vrea să știu care va fi calendarul, dacă știți, dacă calendarul va arăta așa cum îl dorim noi, uh, dacă în timpul președinției dumneavoastră va apărea acest calendar, sau dacă se va amâna o chestiune care este extrem de importantă, care e fundamentală. Dimensiunea externă, Parlamentul uh, se bazează pe acordurile acestea, flota europeană garantează durabilitatea pescuitului și e cel mai bun exemplu de cum trebuie să se facă pescuitul durabil. Deci trebuie să susținem toate acordurile și ne bucurăm că în, în sfârșit uh, s-a ajuns, s-a încheiat acordul cu Mauritania. Cred că este cel mai bun acord de până acum. Poate că nu e cel mai bun din punct de vedere al Spaniei, dar noi considerăm că există acolo și aspecte care nu sunt justificate. Nu, uh, flota de cefalopode ar trebui să poată pescui în Mauritania, dar mă rog, să sperăm că, pentru că noi știm că s-a recuperat stocul acolo dar susținem clar toate acordurile internaționale cu statele terțe. Și cred că am făcut un rezumat foarte rapid al tuturor temelor celor mai importante și vă urez mult succes pentru că va fi succesul tuturor. Mulțumesc! <coughs> Mulțumesc, Gabriel Mato! Îmi pare rău, dar sunt foarte mulți care doresc să se înscrie la cuvânt. Mai avem 32 de minute, deci vă rog foarte mult să vă limitați intervințiile la două minute. Îi dau acum cuvântul doamnei Ulrike Rodus pentru socialiști și democrați. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Nu știu dacă pot să mă limitez la două minute, o să mă străduiesc. Domnule Atgen, vă urez bun venit. Îmi face mare plăcere că veniți dintr-o țară care uh, va, uh, este o țară neutră și din punct de vedere al pescuitului și va juca un rol de mediator aici în discuțiile dintre noi. Nu suntem doar un partener uh, de valoare al Consiliului, ci suntem partenerul pe picior de egalitate. Vreau să spun lucrul ăsta încă de la început. Uh, suntem, cum spuneam, pe picior de egalitate. Este foarte important pentru grupul meu. Uneori avem impresia că Consiliul n-a înțeles foarte bine acest punct. Și acum revenind la chestiunile cheie pe care le-ați adus în discuție. Planurile de gestiune trebuie, trebuie să fie aliniate, lucru care este extrem de important mai ales pentru Marea Baltică. Trebuie să asigurăm durabilitatea resurselor de pescuit, a resurselor marine. Vă rog foarte mult să nu uitați că nu trebuie să vă amânați aceste responsabilități, să le evitați răspunderea față de durabilitatea resurselor. La trialogul avem întotdeauna impresia uh, că se caută ieșire, așa căi de ieșire și că regulile nu trebuie să fie atât de stringente. Am niște întrebări legate de colectarea datelor Am, la comisia ieri uh, am avut un seminar foarte important și bănuiesc că există foarte multe date, că au fost colectate foarte multe date, dar doar 10% din toate aceste date sunt aplicate în realitate uh, și nu avem resursele, iar în cadrul financiar multianual suntem conștienți că există resurse pentru acest scop și nu are rost să avem o mulțime de date pe care nu le folosim, așa că vă rog să fiți foarte atenți la evoluțiile din acest domeniu și să vă asigurați că pot fi aplicate cât mai repede cu putință, să existe acolo toate resursele și tot necesarul pentru a avea datele necesare. Punerea în aplicare a reformei uh, politicii comune de pescuit uh, este o chestiune importantă. Trebuie să ne asigurăm că toate dosarele sunt puse în aplicare. Va fi greu. În numele socialiștilor și democraților vreau să spun că uh, avem o viziune deschisă, vrem să colaborăm îndeaproape cu dumneavoastră atâta vreme când ne respectați ca partener egal. Mulțumesc! Mulțumesc, Ulrike. Dau cuvânt acum lui Peter Van Dalen pentru ECR. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru. Este adevărat că sunteți o țară fără ieșire la mare, dar sunt râuri care trec prin țara dumneavoastră care se varsă în mare, în Marea Nordului. Este zona cea mai importantă de pescuit pentru Europa, iar în Marea Nordului avem o mulțime, o mulțime de stocuri care se recuperează în acest moment și trebuie să adaptăm cotele. țin cont de această situație, domnule ministru. Mi se pare foarte important uh, mi se pare foarte importantă obligația de descărcare, de debarcare. Obligația asta a fost introdusă ținând cont de avantajele pe care le are obligația de debarcare. Și în acest sens, Astăzi eu organizez o prezentare privind noile tehnici pentru pescuitul cu impuls electric, cu, pentru că acolo uh, se poate folosi impuls electric pentru a marca, pentru a pescui într-o manieră selectivă. Uh, mă interesează, deci, pentru a uh, inova măsurile tehnice. În timpul președinției dumneavoastră asta va fi o o chestiune foarte importantă, care sunt propunerile Comisiei Europene privind măsurile tehnice. Și le așteptăm de multă vreme, întârzie de multă vreme, iar președinția le aveți în mână, puteți să le introduceți în ordinea de zi pentru a le da un impuls. Colegul Mato o să redacteze un raport și îl vom vota în plen doar în ianuarie. Prea târziu, avem nevoie de o propunere cât mai devreme cu putință. Vă rog să exercitați presiunea asupra Comisiei ca să vină cu măsurile tehnice cât mai repede, cu atât mai bine. Mulțumesc! Mulțumesc, Peter! Dau cuvântul colegului nostru, Antonio Marinio Pinto, pentru grupul ALDE. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Bun venit, domnule ministru. Vreau să încep prin a aduce în discuție o chestiune importantă și vreau să știu care este și poziția Consiliului pe această chestiune, și anume pescuitul ilegal. Ce intenționează Consiliul să facă în acest sens? Considerăm că pescuitul ilegal trebuie să uh, fie considerat uh, egal cu pirateria, cu jaful și trebuie văzut ca atare Uh, și trebuie să se confiște imediat vasele respective și trebuie să se confince orice materiale folosite pentru a face pescuit ilegal. Este o folosire abuzivă a resurselor de pescuit, a resurselor care aparțin umanității omenirii și care sunt folosite în uh, folosul câtorva încălcând legislația existentă. Vreau să știu de asemenea care este poziția Consiliului pe altă temă care mă interesează și pe mine și grupul meu politic și anume când uh, interzicem anumite activități, îi considerăm pe micii pescari uh, la fel ca marile flote de pescuit. În zone cum Madeira și insulele Azore există niște interdicții fără discriminare pe anumite specii, ceea ce nu face parte dintr-o anumită strategie, ci este o abordare singulară a chestiunii dacă vă gândiți la aceste mari flote de pescuit care într-o zi prin aceea, capturează aceeași cantitate de pește capturată de un mic pescar într-un an, nu pot fi tratați la fel. Nu putem trata pe toată lumea la fel când lucrurile sunt fundamental diferite ca natură. Trebuie să ținem cont când facem acest lucru de ideea că măsurile sunt riguroase, dar trebuie să aibă și flexibilitate, mai ales atunci când vorbim de uh, flote de pescuit mici, cu capturi mici, care sunt vitale pentru subzistența unei mici comunități. Când vorbim de o mare companie cu profituri mari, chestiunea este diferită față de când vorbim de micii pescari. Uh, care merg în fiecare zi să se bată cu marea și cu natura ca să supraviețuiască. Vreau să vă atrag atenția asupra altei chestiuni care este uh, aproape de sufletul meu și aproape de sufletul grupului meu politic, și anume durabilitatea resurselor de pescuit. Nu este o chestiune doar de cât capturăm dacă ne gândim la problema durabilității, ci se pune problema și calității activității de pescuit. Niciun fel de activitate de pescuit nu este durabilă dacă capturile nu sunt de bună calitate și nu să fie de bună calitate dacă nu avem o politică de protecție a mediului marin care să asigure calitatea mediului din oceanele noastre. Domnule președinte, doresc, dacă îmi permiteți, să vorbesc Uh, măcar jumate din timpul încă pe care l-a folosit colegul Gabriel Mato. O să ajung imediat la concluzie. Deci uh, problema calității capturilor și a calității protecției mediului oceanului uh, nu poate fi încununată de succes dacă nu are mecanisme paralele de a proteja calitatea mediului. Președintele a luat microfonul. Nu. Nu. Trebuie să-i, anal- să-i vedem pe pescari ca pe aliații noștri, nu ca pe dușmanii alați de poliție. Avem nevoie de politici bune care să-i considere pe pescari aliați în ce privește durabilitatea. Vă urez succes! Da, respectând timpul, vă respectați unii pe alții, domnilor. Are acum cuvântul doamnei Liene Aliadna, care reprezintă pe Joao Ferreira. După cum știți, eu vorbesc foarte scurt și la obiect. Sunt de acord cu cele spuse până acum nu există o politică unică pentru toată lumea, trebuie să acordăm atenție micilor pescari care vor să rămână în viață. În prezentarea făcută de dumneavoastră, domnule ministru, nu se face referire la faptul că, în ciuda existenței datelor științifice, care sunt absolut necesare, nu se face referință la impactul social și economic asupra comunităților uh, costiere. Aș dori să ne spuneți care este impactul social, impactul economic a celor care sunt afectați de acest lucru. Și vă rog să vă gândiți la acest lucru în evaluarea dumneavoastră. Bun, scurt și la obiect. Mulțumesc. A fost într-adevăr scurt și la obiect și dau cuvântul doamnei Lina Engstrom pentru verzi. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și vă mulțumesc, domnule ministru, pentru faptul că ați venit la comitetul nostru, comisia noastră. Ați vorbit de o chestiune foarte importantă la care ne vom referi astăzi. Sigur, Luxemburg e departe de mare, dar știu că sunteți competent și ați prioritizat bine chestiunea V-am, ați menționat atât Baltica, cât și colegii au menționat uh, randamentul maxim durabil, au uh, men- menționat și dosarul privind pescuitul de adâncime și mă voi referi uh, la atacurile pentru Baltică, cele pentru 2016, firește, la reuniunea din decembrie a Consiliului, care se refera la atacurile pentru 2015, Uh, opt state membre ale Consiliului, adică Danemarca, Germania, Finlanda, Lituania, Polonia, Letonia, Estonia și Suedia, s-au angajat uh, privind tacurile pentru zona de vest a Balticii, mai ales pentru cod și statele membre respective sunt de acord că randamentul maxim posibil se va, va fi atins în 2016 pentru Baltica de Vest, cu cod, dorim să atingem acest moment când se uh, fixează cotele pentru 2015 și lucrul acesta trebuie făcut uh, în conformitate cu randamentul maxim posibil 0,16. E un angajament clar de a atinge randamentul maxim durabil în 2016, iar acum suntem, cum spuneau colegii, în negocieri cu Consiliu privind planul pentru Baltica, Așa că măsura în care Consiliul respectă acest angajament politic și juridic devine foarte important. Bănuiesc că și Comisia va respecta acest angajament când va propune tacurile pentru codul din Baltica de Vest pentru 2016. Întrebarea mea este următoare. Președinția luxemburgheză se va asigura că și Consiliul respectă acest angajament. Regulamentul de bază stabilește randamentul maxim durabil ca o valoare limită. Deci președinția are două motive pentru a asigura că tacurile pentru 2016 respectă randamentul maxim durabil și mulți colegi s-au referit la stocurile de mare adâncime. Este un dosar foarte controversat. Parlamentul și-a adoptat poziția în decembrie 2013 și v-am auzit și pe dumneavoastră vorbind de acest lucru și totuși Consiliul tot nu are o poziție cu care să începem negocierile. Parlamentul se referă la măsuri foarte importante, cum ar fi protecția ecosistemelor marine vulnerabile și să se asigure că se fac uh, evaluări de impact pentru acest lucru. Deci se pune problema protecției acestor medii și se pune problema concluzionării acestui dosar. Nu știm de ce durează așa de mult la Consiliu. Domnul ministru ne poate spune care sunt pașii pe care îi va face pentru a se adopta o soluție în timpul președinției luxemburgheze. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, Linea. Și dau cuvântul acum lui uh, domnului Finch pentru grupul FDD. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, poate știți că Guinea-Bissau a desfășurat o operațiune și diplomații uh, vând, se pare, autorizații legale de pescuit. Cam asta se întâmplă de obicei cu aceste țări terțe. Uh, e vorba de uh, exploatarea resurselor de pescuit de către persoane um, aflate în asemenea poziții, ceea ce contribuie la sărăcia, la piraterie și la migrație. Ministrul nu e de acord că aceste acorduri cu țări terțe, mai ales cele cu Guinea-Bissau, ar trebui să fie suspendate până când se pune capăt corupției de genul acesta. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Finci. Cel puțin a fost scurt. Și acum eh, ceilalți deputați aveți la dispoziție un minut, altfel vă tai eh, microfonul. Îi dau cuvântul colegului Valesa. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru. Din păcate, nu împărtășesc punctul dumneavoastră de vedere cu privire la președinția letonă, pentru că în timpul negocierilor uh, pentru uh, planul pentru Baltica s-au uh, dovedit necooperanți. Ei vroiau să facem tot felul de concesii, dar nu ne-au dat nimic în schimb. Nu așa se ajunge la un compromis. Dar, mă rog, asta a fost în trecut. Ieri am avut o întâlnire bună cu colegii dumneavoastră și știu că putem să ajungem la un acord chiar uh, imediat după pauza de vară. Și aștept cu nerăbdare să lucrez cu dumneavoastră pe acest dosar. Vă mulțumesc! Uh, bravo, Iaroslav, foarte pe scurt. Colegul Serao Santos. Uh. Eh, Mulțumesc foarte mult, eh, domnule președinte, domnule ministru. Eh, îmi face o deosebită plăcere să, că sunteți aici și vă urez mult succes în următoarele luni în care veți fi responsabil de pescuit în Consiliu. Vreau să vorbesc despre un dosar specific care se referă la condițiile specifice pentru gestionarea anumitor specii în uh, jurisdicția națională și internațională a apelor europene. Este un uh, document publicat în iunie 2012, acum trei ani. Chiar dacă s-au făcut unele progrese, se pare că încă nu am uh, luat o decizie pe acest subiect. Eu reprezint o circumscripție portugheză din Azore, un arhipelag cu nouă insule. Și în acea regiune există uh, Uh, foarte multe vârfuri uh, muntoase. Uh, Eu sunt uh, implicat în uh, pescuit de foarte mulți ani. Am lucrat la un departament de cercetare din Portugalia. Știu că s-au făcut foarte multe progrese, însă sunt îngrijorat că acest dosar încă trenează. Nu a fost definitivat. Uh, există efecte negative asupra pescuitului uh, la mare adâncime. Guvernul autonom din Azore și din uh, Madeira a fost uh, pionier în ultimii câțiva ani, încercând să implementeze interdicția privind pescuitul pe o rază de 1000 de kilometri în jurul acestor insule. Mai mult, Anul trecut, guvernul uh, portughez a um, interzis uh, pescuitul uh, la mare adâncime, tot pe o rază foarte mare. Este vorba despre anumite specii de pești foarte importante. Acum Comisia Uh, încearcă să protejeze aceste specii în uh, toate apele, din, în toate jurisdicțiile din Atlanticul de Nord. Care sunt intențiile președinției și care este uh, cadrul de timp pentru care vreți să implementați o soluție? Sper că nu va trebui să pun din nou aceste întrebări la următoarea președinție. Merci. Mais encore une fois, on va pas y arriver. Hein? Dacă toată lumea vorbește trei minute, nu o să ne încadrăm în timp, asta e foarte clar. Nu mă îndoiesc că, că Isabel Toma va fi foarte succintă. Isabel Toma, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Data viitoare uh, va fi mai simplu dacă interveniți încă de la primul vorbitor. Nu, eu am uh, intervenit uh, înainte să veniți dumneavoastră în sală. În fine, vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Îi urez uh, bun venit uh, și îi mulțumesc reprezentantului Consiliului. Pescuitul prezintă numeroase mize, numeroase provocări în ceea ce privește politica comună de pescuit și trebuie să respectăm cu strictețe principiile acestei politici. Însă trebuie să raționalizăm un pic această politică. Probabil că știți că aceasta are un uh, caracter foarte pasional, uh, mai mult decât agricultura, dacă pot să spun asta pasional și adesea foarte ideologic. Nu știu care este punctul dumneavoastră de vedere, însă din punctul meu de vedere există două aspecte. În primul rând, caracterul științific al deciziilor noastre. Cred că este important ca toate deciziile noastre să se bazeze pe date științifice, pe prelucrarea datelor științifice cât mai rațional cu putință, astfel încât să evităm uh, erorile care ar putea duce la distrugerea și epuizarea resurselor uh, de pește uh, și um, evitarea utilizării abuzive a principiului precauției. Deci caracterul științific este esențial. Și bugetul este important, domnule ministru avem nevoie de buget pentru a obține date științifice. Ori săptămâna trecută Consiliul a hotărât că ar trebui să se mai ia uh, din bani uh, de la agricultură și pescuit pentru 2016. Doar vă avertizez pentru că ar trebui să vă exercitați influența asupra prietenilor dumneavoastră de Consiliu, astfel încât acest lucru să nu se întâmple. Și în fine, domnule președinte, uh, aș dori să mă refer la compromis, la compromisuri între Parlament și Consiliu, ca și codecidenți și între diferiții piloni ai dezvoltării durabile. Să facem asta peste tot, fie că vorbim despre fondurile mari, fie că vorbim despre um, plasele în derivă, oricum trebuie să dăm dovadă de înțelepciune. Doamna Azecam, vă rog. Dank u wel, eh, voorzitter. Uh, allereerst wil ik uh, de minister welkom uh, heten. Uh, En, ehm, en ja, ik vind het heel bijzonder dat, een, uh, uh, dat uw land de leiding... Mulțumesc foarte mult. Dossier, uh... Mulțumesc foarte mult. dumneavoastră prezidați și Consiliul de Pescuit și sper că deși nu aveți interese economice în pescuit, uh, veți avea o politică și veți lua decizii bazate pe dovești științifice acceptabile pentru toată lumea. Aș dori să pun o întrebare uh, privind politica comună de pescuit, uh, dar uh, aș vrea să mă refer la altceva privind plasele în derivă. Ce poziție adoptați dumneavoastră? Sunteți în favoarea acest, interzicerii acestor plase, o metodă care se poate aplica foarte bine pentru că aceste plase ucid animale marine și peste păsări marine care mor în chinuri îngrozitoare? Sau veți permite utilizarea lor, a acestor plase în derivă, cu anumite derogări, care sunt foarte greu de controlat de altfel? și vreau să pun o întrebare care se referă la problema următoare. Dacă peștii simt durerea în momentul în care sunt uciși, veți lua măsuri în acest sens? Pentru că în fiecare an mor la fel în chinuri îngrozitoare milioane de pești. Vreți să propuneți reguli în acest sens? Mulțumesc, doamna Tomasici. Hvala lijepa. Podržavam ZERP. Mulțumesc uh, foarte mult. Sunt de acord uh, cu ceea ce s-a spus, însă trebuie să uh, ținem cont uh, de unele regiuni specifice, precum uh, Marea Adriatică sau coasta croată a Mării Adriatice, pentru că acolo este vorba despre pescuit la scară mică. Speciile pescuite nu au o mare pondere economică și nu au o influență foarte mare asupra sectorului pescuitului în ansamblul său, însă măsurile uh, nejustificate au o mare influență asupra pescuitului la scară mică și de aceea vreau să știu cum veți ține cont de acest specific local? Domnul Milan Mon. Ministru. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, uh, domnule ministru, pentru cele spuse apropo de fixarea atacurilor, pentru că spuneați că veți ține uh, cont de starea resurselor, uh, de dimensiunile de mediu și de toate condițiile sociale. Pentru că ne interesează foarte mult această chestiune, pentru că este uh, modalitatea corectă și echilibrată sunt măsuri binevenite în toate regiunile în care se pescuiește în Europa. Apoi, tema cotelor. Ar trebui să se specifice absolut logic să se folosească observațiile științifice. La mine, în Galicia, care e prima regiune în care se pescuiește în Europa, lumea e foarte atentă pentru că apare un paradox. Sunt uh, cote care își termină cota, dar sunt țări care au aceeași cotă ca noi și nu le utilizează. Și apare așa o amărăciune că trebuie să stai în pond, port și sunt alte zone care au cote și nu pescuit. importanța dimensiunii externe uh, a pescuitului. Eu cred și Comisia face foarte bine acest lucru. Trebuie să avem acorduri cu țări terțe. Nu știu, nu sunt de acord cu cele spuse de Guinea-Bissau, nu există acolo vase europene care să fie afectate de frauda respectivă. Și în al treilea rând, importanța luptei împotriva pescuitului ilegal, ceea ce mi se pare de importanță extremă. Și trebuie să evităm contradicțiile uh, de anul trecut uh, cu Filipine. Cred că știți să ne spuneți ceva apropo de ce se va întâmpla, eu știu, împotriva Thailandei, de exemplu mă gândesc la cele spuse și de Gabriel Mato și îmi pare rău că în acordul cu uh, Mauritania lipsește elementul menționat de colegul Mato și sper că dacă se permite, va putea acționa în zona respectivă și uh, flota care uh, beneficiază de echipamente de congelare. Mulțumesc și încă o dată vreau să vă referiți la criteriile pentru fixarea atacurilor. Mulțumesc. Eh, Mulțumesc. Eh, în încheiere îi dau cuvântul doamnei Briano. Grazie președinte. benvenuto. Mulțumesc, eh, domnule președinte. Bun venit, domnule ministru. Sunt convinsă că datele științifice trebuie să fie la baza deciziilor noastre. Însă ne-am confruntat uh, cu niște ipoteze bazate pe principiul precauției care nu țineau cont de datele științifice. Mă gândesc uh, la cele la care se referea colegul Mato în ceea ce privește interesarea totală a plaselor în derivă. În, uh, cu toții am, ne-am opus acestui principiu care nu ține cont de datele științifice și care nu respectă nici unul dintre aspectele esențiale ale politicii comune de pescuit, și anume regionalizarea. Ce credeți despre asta? Și aș vrea să revin la un alt subiect, și anume, Adesea, pescarii sunt uh, acuzați uh, că sunt singurii responsabili de uh, sărăcirea resurselor de pește, dar nu credem că este așa. Trebuie să lucrăm la nivel orizontal, uh, transversal și să ținem cont de toate elementele acestei politici de pescuit. Președintele, vă mulțumesc, dragi colegi, pentru aceste întrebări foarte interesante. Voturile vor fi decalate cu câteva minute, pentru că trebuie să-i dăm timpul necesar domnului Edgen pentru a vă răspunde răspunde la întrebări. Domnule Etken, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Uh, je remercie les députés. Le mulțumesc uh, deputaților pentru comentariile și sugestiile dumneavoastră, uh, pentru urările lor de bine și pentru întrebările pertinente. Suntem departe de mare, dar suntem aproape de pești. Cred că așa putem noi uh, să rezumăm uh, ceea ce ați spus despre președinția noastră. Noi trebuie să jucăm un rol uh, neutru la nivel interinstituțional. Trebuie să fim activi și să considerăm Parlamentul European ca un partener pe picior de egalitate. Cred că Subiectul uh, cel mai des menționat în întrebările dumneavoastră a fost planul multianual pentru Marea Baltică. Referitor la acest plan multianual pentru uh, Marea Baltică, acesta este extrem de important. Așa cum spunea domnul Mato, este primul plan care trebuie adoptat în cadrul noii politice comune de pescuit. Ultimul uh, trialog a ajuns într-un impas ceea ce este regretabil. Pot să vă asigur însă că președinția noastră va continua lucrările demarate în strânsă colaborare cu Parlamentul European și cu deplina respectare a principiilor de reformă a politicii comune de pescuit. Și domnul Valesa, în calitate de raportor, cred că a simțit uh, un nou suflu în uh, discuțiile pe care le-a avut ieri cu colaboratorii mei. Mi se pare că acest uh, blocaj uh, nu rezultă neapărat din uh, pozițiile foarte divergente, ci mai degrabă dintr-o lipsă de încredere între cei doi colegi uitori. Iar aceasta trebuie să fie rezolvată. Pot să vă asigur că președinția va lucra cu deplina respectare a regulamentului de bază privind PCP în special în ceea ce privește respectarea principiului de randament maxim durabil, adică RMS sau RMD. Uh, pentru această reformă, pe termen uh, lung, nivelul populațiilor de pește ar trebui să fie peste nivelul RMD. Pentru a ajunge acolo, trebuie să trebuie să ajungem uh, la nivelul uh, de mm, exploatare. În de d'une population au-delà du RMD est Oricum, uh, aceasta are legătură cu un obiectiv operațional și de exploatare în ceea ce privește această producție maximă durabilă până în 2020. Și, bineînțeles, trebuie să ținem cont uh, de evoluțiile științifice cele mai recente. Vă reamintesc că propunerea inițială a Comisiei privind planul multianual pentru Baltica respectă aceste principii, deoarece introduce uh, stabilirea tacurilor uh, pe baza valorilor de exploatare care corespund uh, acestei producții maxime durabile în conformitate cu principiul acesta. De altfel, aceste valori au fost furnizate uh, de uh, oameni de știință. Și știți foarte bine că uh, dacă ne bazăm deciziile pe date științifice, atunci respectăm principiile politicii comune de pescuit, iar Consiliul îmbrățișează și în continuare această abordare. Consiliul uh, doar a preluat, fără modificări, propunerea Comisiei pe acest punct, pe lângă câteva mici schimbări de formă, de prezentare. Trebuie de asemenea să ne reamintim că propunerea Comisiei se bazează pe concluziile grupului de lucru interinstituțional privind planurile de gestiune multianuale. Și cu toții am subscris la aceste concluzii. De altfel, Aș vrea să subliniez că Consiliul s-a gândit la o arhitectură uh, completă de măsuri care să ne permite să atingem obiectivele stabilite prin uh, proiectul de reformă a PCP. Iar Parlamentul s-a implicat de asemenea foarte mult. Acum uh, trebuie să um, detaliem aceste măsuri pentru a găsi un echilibru optim. În cadrul agreat al principiilor PCP. Sper că vom putea să găsim uh, rapid un uh, numitor comun și să um, restaurăm încrederea astfel încât să ieșim din această situație de blocaj și să putem să reluăm uh, trialogurile în termenele cele mai bune. Oricum, președinția luxemburgheză va lucra în mod hotărât în scopul reluării negocierilor, pentru că aceasta este una dintre prioritățile noastre majore în ceea ce privește politica comună de pescuit. Referitor acum la pescuitul în ape adânci, uh, preconizăm că vom face progrese în acest dosar. Președinția se angajează să realizeze progrese uh, pentru a modifica regulamentul în ceea ce privește pescuitul în ape adânci uh, și de a redemara negocierile cu Parlamentul. S-a ajuns uh, la un proiect de compromis în urma discuțiilor cu Parlamentul. Acesta a făcut obiectul unor discuții în grupul de lucru. Modificările esențiale se referă la simplificare și la eliminarea dublurilor din regulamentul de bază și din regulamentul de control și regulamentul privind colectarea datelor. Compromisul președinției nu prevede doar o introducere pur și simplu a plaselor uh, de fund, la mai mult de 800 de metri adâncime. Noi uh, ne-am uh, exprimat uh, poziția cu privire la acest proiect de compromis pentru a pregăti un mandat de negociere cu Parlamentul European. Domnul Mato a pus o întrebare legată de interzicerea plaselor în derivă în momentul examinării în grupul de lucru, propunerea comisiei a făcut obiectul unei uh, opoziții puternice din partea delegațiilor. Președinția așteaptă rezultatul uh, discuțiilor în prima lectură și în Parlament pentru a ști ce curs să dea pe mai departe acestui dosar. Președinția va sta la dispoziție și va fi dispusă să lucreze la o propunere modificată din partea Comisiei cu scopul de a stabili o interdicție mai selectivă, însoțită de măsuri tehnice și de control. Mai mulți vorbitori au uh, pus o întrebare legată de pescuitul artizanal și uh, necesitatea asigurării egalității de tratament între pescarii mari și cei mici uh, în ceea ce privește aspectele socioeconomice. Colectivitățile de coastă care trăiesc Uh, din uh, pescuit au nevoie de un sprijin uh, specific. Regulamentul de bază ține cont de această necesitate, iar Fondul European pentru um, Afaceri Maritime și Pescuit va lua măsuri pentru pescuitul la scară mică și va ajuta economiile locale să se adapteze la schimbare. În ceea ce privește regionalizarea, cred că aceasta este o inovație și un uh, pilon al reformei PCP. Ambiția comună a Parlamentului European uh, și a Consiliului a fost uh, să îi lasă pe cei care cunosc specificul pescuitului local o mai mare marjă de discreție pentru a adopta măsuri și pentru a se adapta mai bine la realitățile regionale. Uh, colegiuitorii sunt asigurați astfel că această flexibilitate nu um, reprezintă o derogare de la cerințele regulamentului de bază. Și pentru aceasta este nevoie de o strânsă colaborare între toate statele membre interesate. Consiliul um, apreciază foarte mult această nouă abordare și va apăra aceste principii în cadrul negocierilor privind instituirea noii PCP. Mai mulți uh, vorbitori au întrebat uh, cum stau lucrurile cu calendarul și cu termenele privind măsurile tactice. Calendarul este în mâinile Comisiei Europene. Și dacă propunerea va fi publicată în al doilea semestru din 2015, vom începe lucrările. Dar uh, estimăm uh, că propunerea va fi probabil publicată prea târziu pentru președinția noastră. În ceea ce privește colectarea datelor, estimăm că reforma în curs ar trebui să permită creșterea gradului de utilizare. În sensul că ar trebui să putem uh, folosi toate datele colectate cu resursele umane necesare. Referitor acum la pescuitul uh, legal sau ilegal, mulți au uh, mulți vorbitori au spus acest lucru. Mulți erau preocupați de pescuitul ilegal și uh, au recunoscut uh, colaborarea Comisiei pentru a-și modifica comportamentul. Consiliul va reacționa în ceea ce privește acest pescuit ilegal. En ce qui concerne maintenant les... În ceea ce privește tacurile și cotele, Consiliul a început discuțiile cu Comisia și ține cont de comunicarea Comisiei. Este. Ah. Nous allons aussi euh, essayer de tenir compte. Am încercat euh, să ținem cont de realitățile socioeconomice ale sectorului pescuitului, mai ales în ceea ce privește pescuitul artizanal de coastă. Oui, je crois qu'on a fait un tour. Cred că am acoperit uh, destul de bine întrebările pe care le-ați uh, adresat sau mai doriți uh, lămuriri suplimentare? Sunt întrebări la care n-am răspuns? Uh, nu, nu, pentru că trebuie să respectăm uh, timpul. Ne cerem scuze, domnule ministru. Copii, colegii s-au, s-au lungit puțin cu întrebările, dar cu siguranță ne vom revedea cu altă ocazie. Colegii vor putea să vă pună aceste întrebări cu altă ocazie. Vă mulțumesc în concluzie, domnule ministru pentru prezența dumneavoastră și pentru răspunsurile pe care ni le-ați uh, oferit uh, chiar la începutul președinției dumneavoastră. În lunile care urmează și mai ales începând cu luna septembrie, vom, ne vom revedea și vom discuta despre acest dosar, dar vedeți că avem uh, foarte multe de făcut, dar cu siguranță vom reuși. Mulțumesc, o să vă însoțesc la plecare, pentru că după aceea trecem la vot. Mulțumesc, vă mulțumesc tuturor și sunt sigur că vom avea o strânsă colaborare și cu președintele și cu diferiții raportori, dar și cu toți membrii comisiei. Vă mulțumesc foarte mult! un Dragi colegi, haideți, suntem puțin în întârziere, dar asta nu vi se datorează decât dumneavoastră. Așa că dacă sunteți de acord, haideți să începem cu voturile. Vă rog, vă rog, luați loc. Haideți, o să începem votarea la 11 și un sfert. Haideți, dragi colegi, să începem cu votul. Avem trei rapoarte. În primul rând, protocolul încheiat cu Republica Guinea-Bissau. Trebuie să votați dacă sunteți de acord sau nu. Am deschis votul. Vot electronic. Am deschis votul. Ce, e ceva ce nu funcționează? Atunci o luăm de la capăt. Vă rog să vă verificați întâi consolele de votare. Totul e în regulă. V-ați asigurat totul e în regulă în grupurile politice? Eu nu sunt decât președintele de comisie și atâta tot. Tehnician nu sunt. Funcționează, deci. Nu. Ia stați puțin, mai bine să ne organizăm înainte și nu după. Gabriel? Am deschis votul, vot electronic. Pentru cine nu merge consola de votare, să voteze prin ridicarea mâinii. Am închis votul. Se adoptă. Trecem acum, cu voia dumneavoastră, la acordul încheiat între UE și Guinea-Bissau, raportul de inițiativ, deci rezoluția, dacă vreți. Trec la amendamentul 12, vot pe părți. Deschid votul la prima parte. Am închis votul. Se respinge. Cea de-a doua parte. Am deschis votul. Vot închis. Se adoptă. Amendamentul 11. Am deschis votul. <clears throat> Am închis votul. Se respinge. Amendamentul 13. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Alineatul 2A, nou, DV3. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă în unanimitate alineat 2B, DV5. Deschis votul. Închis votul. Se adoptă. Alineat 4, amendament 14. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Amendament 15 la alineatul 4A. S-a deschis votul. E vorba de prima parte. Stați puțin. A, nu, nu, nu, nu, nu. Nu, amendamentul 15, gata. Am închis votul. Sunt cu ochii pe dumneavoastră. Se adoptă. Amendamentul 16, uh, vot pe părți. Prima parte, vot deschis. Vot închis. Se adoptă. A doua parte, vot deschis. Vot închis. Se respinge. Trecem la amendamentul 17. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Trecem la alineatul 6A, DV2. Nu votăm decât pe partea 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Alineat 6 BDV7. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Trecem acum la considerente. Considerentul A, amendament 1, vot pe părți. Partea 1, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Partea a doua, Vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Amendamentul 2. La fel, vot pe părți. Partea 1. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Partea a doua. Vot deschis. Vot închis. Se respinge. Trecem la considerentul A, amendament, amendament 3, vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Amendament 4, vot deschis. Vot închis. Se respinge. Considerând ce amendament oral, îi dau cuvântul colegul, colegii noastre Niriada în numele raportorului, domnului Joao Ferreira. Da, îi țin locul lui Joao, care nu a putut fi prezent astăzi. Este vorba despre oportunitățile de pescuit acordate în baza protocolului 370 pentru cefalopode. Este vorba despre un acord de pescuit foarte important cu Guinea-Bissau și este um, aveți până la urmă toate informațiile relevante în dosarele dumneavoastră. Est-ce que quelqu'un s'oppose à cet amendement oral se opune cineva acestui amendament oral? Nu? Atunci deschid votul pe amendamentul oral. Închid votul și se adoptă. Trecem la amendamentul 5. S-a deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 6 la considerentul D. S-a deschis votul, s-a închis votul și se adoptă. Trecem la compromisul 1. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Deci, uh, amendamentul 9 devine caduc și trecem direct la amendamentul 10 în consecință, vot pe părți. Partea întâi. Am deschis votul. Am închis votul și se adoptă. Partea a doua s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Trecem la votul pe întregul raport. Vot deschis. Vot închis. Uh, raportul se adoptă într-o majoritate foarte mare. Bravo lui Joao Ferreira. Nu ne mai rămâne decât un singur vot pe ordinea de zi, dragi colegi. În privința un, ton despre, un vot despre tonul roșu, e un vot simplu. Am deschis votul. Cine este pentru? sau împotrivă. Am închis votul și se adoptă. Mulțumesc tuturor! Am terminat cu votarea pe ziua de astăzi. Vă mulțumesc! Cel președinte, gostaria de fazer... Domnule președinte, Permiteți-mi să fac o mică prezentare și să le cer colegilor să mă asculte cu atenție. Este vorba de o prezentare în numele colegei uh, Norica Nicolai, care nu a putut participa la această ședință. Vrem să prezentăm un proiect pilot al cărui obiectiv este uh, repopularea cu pește a Dunării cu uh, specii indigene. Astfel se va ajunge la o protejare și o mai bună gestionare a pescuitului în zona Dunării, în conformitate cu articolul 191 al protocolului de la Lisabona. Este vorba despre o porțiune de 230 de kilometri pe cursul Dunării, începând de la confluența uh, cu uh, râul Timoc, în aval. Este, uh, se Ah, este vorba despre mai multe orașe și de o populație totală de 280.000 de persoane, care reprezintă 30% din economia acestei zone geografice, care depinde de pescuit. Au fost uh, făcute mai multe specii, uh, studii specializate de analizarea acestei uh, regiuni și inclusiv studiile vechi în materie sunt de acord cu faptul că această regiune este extrem de importantă pentru mai multe specii indigene de pește, cum ar fi sturionul. Sturionul se folosește de um, cursul Dunării pentru a se întoarce în uh, Marea Neagră. Construirea mai multor baraje hidroelectrice a afectat populațiile de sturioni. În 1972 s-a construit un baraj care a afectat uh, cursul migrator al mai multor specii indigene și ca urmare, multe specii de pește au fost puse în pericol de-a lungul uh, acestui râu. Da, până la urmă, proiectele pilot le, pot depune, le poate depune oricine. Dacă se apucă fiecare să vorbească despre propriul proiect pilot, nu mai ieșim de aici. Oricum, e vorba de un proiect foarte interesant și vom, trimite, vom transmite colegei noastre Norica. Ți-ai făcut foarte bine treaba, dar sincer nu prea era necesar astăzi oricum o să-și depună proiectul pilot, care e cu siguranță un proiect bun și pertinent. Da, dar m-a rugat să iau cuvântul și să-l prezint în ședința comisiei și tocmai asta am și făcut. Sunt uh, mesagerul până la urmă. Nu mă împușcați. O să îi spui că eu n-am vrut să-l prezint până la sfârșit. Nicio problemă. Dacă vreți, haideți să trecem în, fin, în sfârșit la punctul 9, bugetul general al Uniunii Europene, pentru toate secțiunile. E vorba despre un aviz. Este un aviz care mi-a fost atribuit pe 24 februarie la reuniunea coordonatorilor și pe cine nu interesează poate să plece. Ou de parler. Sau să nu mai vorbească. ils vont parler dehors. Sau să vorbească în afara sălii. Paco, Edita, Gabriel. Paco, Edita, Gabriel, vă rog foarte mult. Puteți să vorbiți pe culoar. Voilà. En plus, on a prolongé le délai pour le dépôt des euh, projets de polio. Voilà. Il n'y a pas de souci. Tout va bien. Donc, euh, je, je reprends. Le projet de... Proiectul de buget a fost adoptat de comisie pe 27 mai. <clears throat> La ultima reuniune, reprezentantul comisiei a comentat propunerea de buget pentru 2016 și ne-a confirmat că scăderea impresionantă a creditelor de angajare era de natură tehnică. Totuși Consiliul a mers mai departe și a propus noi reduceri bugetare, atât la creditele de angajare cât și la creditele de plată. Vreau să subliniez uh, uh, intervenția colegii noastre Toma, pe care o susțin. Aceste scăderi nu sunt în conformitate deloc cu acordul politic obținut după uh, Uh, negocierea Fondului European pentru Politica Maritimă, secretariatul a trimis interpretarea Consiliului și sunteți în cunoștință de cauză. Ca raportor vă informez că voi depune câte amendamente este nevoie pentru... Toată lumea vorbește, zice președintele. E obositor. Cei care vor să vorbească sunt invitați să iasă din sală, inclusiv comisia. Da, da, da, da, da, da, da, și comisia. Nu, nu, nu, dar mai devreme dumneavoastră vorbeați, chiar dacă nu vorbiți acum. Din când în când mai trebuie să punem și lucrurile la punct. Și cum spuneam, voi depune câte amendamente consider necesare pentru a reveni la propunerea de buget a Comisiei. Aici sunt de acord cu Comisia. Este inacceptabil ca pescuitul și afacerile maritime să fie o variabilă pentru ajustarea bugetului. După ultima intervenție așa a deputaților, voi invita Comisia să comenteze poziția Consiliului și să ne lămurească care sunt consecințele reducerilor propuse pentru că dacă au propus reduceri, o să fie niște consecințe concrete. Sunt realist cât privește margele de manevră de care dispunem pentru a negocia un buget eficient în conformitate cu obiectivele politice ale politicii comune de pescuit, dar nu suntem idioți. Deci regret pierderea de posturi de la DG Mare, și la Agenția de Control a Pescuitului, totuși cooperarea cu Agenția Executivă pentru uh, IMM-uri permite ca DG Mare să devină mai eficientă cu personal redus, încurajez DG Mare să își mențină eforturile pentru a asigura punerea în aplicare obiect, coerentă a obiectivelor politicii comune de pescuit. Validarea programelor operaționale a statelor membre este evident urgentă. În ce privește transparența, sunt de acord că uh, degem, cu degemare, că e mai ușor să gerezi creditele cu gestiune partajată când ai o singură linie bugetară. Totuși, vă aduc aminte că Fondul European pentru Politica Maritimă are niște plafoane pentru diferite domenii, control, colectarea de date, ajutorul ajutat, acordat flotei. Deci invit Comisia de Pescuit, adică noi, să fie informată privind uh, aceste credite consumate de statele membre în funcție de plafoanele stabilite în, în fond fond, pentru că ni se pare indispensabil ca să putem analiza cum uh, s-a făcut proiectul de buget. Și uh, proiectele pilot și acțiunile de pregătire, uh, știți toți ce evaluare a fost făcută de comisie, voi depune proiectele pilote pe care le-am propus eu că sub formă de amendament la buget și toată lumea va face același lucru. Sigur că reducerile anunțată nu ne aduc nimic bun, nu prevăd nimic bun suntem realiști, uh, știm că acest buget global nu va crește, dar trebuie să fim responsabili. Avem nevoie de o acțiune, atitudine responsabilă. Iată ce doream, doream să spun pentru a introduce acest dor, uh, dosar și o să dau cuvântul raportorilor din umbră. Pentru socialiștie Clara, care va vorbi exact în acest moment. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. N-am multe de adăugat. Sunt perfect de acord cu cele spuse de dumneavoastră și ca raportor din umbră pe buget cred că noi, comisia aceasta, trebuie să avem o atitudine combativă față de reducerea de buget. Suntem realiști, însă nu trebuie să pornim de la ideea că sectorul de pescuit este uh, ruda săracă întotdeauna care trebuie să sufere ajustările de buget. De aceea vreau să spun că susțin cele spuse de noastră ca raportor. O să combatem cu amendamente și cu o strategie anume grupul nostru o să încerce să fie alături de grupul dumneavoastră ca să nu se taie resursele de la pescuit. Nu sunt de acord cu reducerea de personal care apare aici. Poate că cifrele nu sunt relevante, dar în momentul în care ne gândim la toate resursele umane ale acestui sector, realmente nu putem să facem față acestei uh, reduceri, mai ales cu reducerea de personal, care nu e coerentă cu obiectivul personal. Nu se poate ca sectorul pescuitului, care este foarte important și trebuie să subliniem acest lucru în fața Comisiei, să fie cel care uh, este, suferă o reducere foarte dură. Deci, ca raportor din umbră al grupului meu, voi fi pe o poziție combatantă, voi propune amendamente și sunt dispusă să luptăm ca uh, bugetul să fie mai corect. Mulțumesc, Clara, spune președintele. Peter, și tu ești raportor din umbră, dorești să spui ceva? Dacă dorești să spui ceva ca raportor din umbră? Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Suntem uh, destul de mulțumiți de ideea de a face economii la acest Parlament, pentru că întotdeauna se cer din ce în ce mai multe fonduri și se fac din ce în ce mai multe cheltuieli, ceea ce nu prea ne place. Cerem și altor instituții să facă același lucru, Consiliului, de exemplu, să facă economia, adică. Noi vom înainta un amendament un amendament care se referă la agenția de pescuit. care la sfârșitul 2000, uh, anului 2015 va rămâne cu niște bani nefolosiți și noi dorim să se congeleze, să, se, uh, să rămână la acea sumă bugetul acestei agenții pentru 2016 și să nu îi se acorde mai mulți bani și să sperăm că se va ține cont de poziția noastră la votul din 3 septembrie. Este ziua mea de naștere atunci și sper să se poată vota. Mulțumesc! Să vedem atunci ce o să fie cu bugetul agenției. Există alți colegi care doresc să intervină? Nu, nu sunt alții. Deci dau acum cuvântul comisiei. Domnul, mă scuzați, domnul Matison. E bine? Aveți cuvântul, domnule. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc uh, raportorului pentru avizul acesta. După părerea noastră, prezintă foarte clar și complet propunerea Comisiei pentru proiectul de buget pentru 2016 și explică foarte bine dinamica care stă la baza acestei propuneri. Așa cum spunea și domnul președinte în iulie, Comisia de Buget a Consiliului a luat o poziție privind proiectul de buget al uh, Comisiei, a făcut uh, tăieri peste tot, atât la angajamente cât și la plăți. De fapt, uh, aici la dumneavoastră sunteți dintre cei mai puțini afectați. Uh, capitolul 4 la plăți este cel mai afectat, dar s-au făcut uh, uh, tăieri la titlul 11 pentru liniile de buget pentru politica marină și pescuit, mai ales pentru gestionarea comună și gestionarea directă. În ceea ce privește plățile, s-au făcut plăți de 1%, în total 1%, din propunerile de plată pentru creditele de plată, ceea ce afectează atât gestiunea comună cât uh, și uh, MFF. Nu s au făcut ieri la contribuțiile obligatorie, obligatorii sau la acordurile de parteneriat de pescuit sau la planurile de gestiune regională. În ce privește aceste propuneri, uh, sunt uh, propuneri de tăiere la angajamente pentru liniile de buget referitoare la gestiunea comună, ceea ce um, provoacă niște greutăți pentru că acolo ele sunt definite în regulament și apoi sumele sunt împărțite în statele membre, sunt uh, sume fixe care trebuie respectată uh, pe toată perioada, De, deci ne preocupă această tăiere. O altă problemă în ceea ce privește angajamentele sunt liniile de buget administrativ unde s-au făcut ieri pentru asistența tehnică în materie de administrație și pentru EASME, despre care vorbea și domnul președinte, adică agenția executivă care pune în aplicare o parte din fondurile care sunt direct gestionate pentru DG Mare și sunt tăieri și la agenția FK în ce privește angajamentele. Și mai sunt și o serie întreagă de alte tăieri la diverse linii bugetare care sunt de asemenea îngrijorătoare. Deci vom fi realmente recunoscători dacă ne-ați susține uh, și dacă am avea resurse suficiente în bugetul pe 2016 și uh, resursele umane acum, vreau să spun câteva cuvinte și aici, am văzut propunerea comisiei care include o reducere de 1% a personalului care face parte din reducerea totală de 5% de personal care este acum în plină desfășurare. Și asta e unul din motivele pentru care se face acum reducerea de personal la DG Mare. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc uh, colegilor uh, pentru observații și comisiei pentru precizări. Vreau să mai precizez un lucru. Poziția Consiliului a fost transmisă la Parlament pe 9 iulie, de aceea avizul pregătit de mine nu reflectă cu multă precizie poziția mea privind um, înțelegerea, nu interpretarea dată de Consiliu. De aceea am spus că voi depune toate amendamentele necesare pentru a reveni la propunerea Comisiei, pentru că, după părerea noastră, tăieri, tăierile făcute de Consiliu sunt inadmisibile. E vorba de tăieri la studii științifice, funcționarea la degemare și funcționarea Consiliului Consultativ. Deci, uh, probabil că amendamentele noastre vor fi votate cu o largă majoritate. Proiectele pilot am primit de la secretariat evaluarea acestor proiecte pilot trimise de Parlament, merg de la A la D și în funcție de această evaluare puteți depune sau nu proiectele, de pilot pe, proiectele pilot pe care le-ați pregătit. Uh, formularul pentru depunerea acestor proiecte pilot ca amendament bugetar a fost trimis de secretariat. Amendamente până pe 23 iulie la ora 12. Amendamente pentru pescuit, amendamente pentru buget pe 3 septembrie. Vot în Comisia de Pescuit tot pe 3 septembrie și vot în, vot în Comisia pe fond pentru amendamente bugetare pe 28, 29, 30 septembrie pe 12 și 13 octombrie, vot în Comisia de Fond și în plenară în noiembrie. Contez pe aceste amendamente ale dumneavoastră pentru a apăra bugetul. Mulțumesc, stimați colegi! Trecem acum la punctul 10 din ordinea de zi. E vorba de dimensiunea externă a politicii comune de pescuit. Raportorul desemnat este colega noastră Linea Engstrom din grupul verzilor. Astăzi urmează să avem un schimb de vedere pe documentul de lucru pregătit de colega noastră și dau imediat cuvântul doamnei Linea Engstrom, care ne va prezenta acest uh, document. Mulțumesc, domnule președinte! La ultima reuniune am avut un schimb de vedere pe marginea acestui raport. Cred că suntem cu toții angajați față de dimensiunea externă a politicii comunii de pescuit. Uh, în acest raport uh, prezentăm de asemenea toate activitățile vaselor uh, și statelor care nu sunt incluse în politica comună de pescuit. O să dau câteva exemple și Parlamentul a conchis de asemenea că în, în cadrul noii politici comune de, pe, pe, de pescuit uh, mai sunt componente care pot fi considerate parte a dimensiunii externe și anume acorduri private între companii private și guverne din state terțe. Există o clauză de exclusivitate, evident, dar nu împiedică nimic o companie privată să facă un acord cu o țară terță apoi uh, întreprinderi mixte, uh, e vorba de companii uh, europene și parteneri locali, diverse mecanisme de chartering, adică vase din Uniunea Europeană schimbă pavilionul temporar, nu e deloc clar ce stat este răspunzător pentru controlul acestei activități. Sigur, problema importantă în domeniul comerțului uh, uh, cu produse de pescuit este faptul că Uniunea Europeană este o piață uriașă pentru produse de pescuit. Și lucrul acesta trebuie avut în vedere când ne gândim la dimensiunea externă. Vorbim și de cele de uh, registre și uh, de situația în care cetățenii Uniunii Europene uh, sunt capitani sau secunzi pe diverse vase care lucrează în altă parte. Deci nu avem o imagine foarte clară și precisă a acestor activități externe și a capturilor. Nu sunt foarte multe studii făcute privind dimensiunea flotei externe, studiile nu sunt comparabile, nu avem o definiție clară uh, și consistentă și consecventă a dimensiunii externe sau a flotei externe. Nu știm nici măcar care sunt uh, capturile totale uh, ale vaselor cu pavilion european care pescuiesc în afara zonei de interes. Deci, pe scurt, Comisia a fost rugată să facă, să colecteze aceste date și date referitoare la capturile uh, acestor firme mixte sau diverselor mecanisme de chartering sau din diversele contracte private pentru ca datele acestea să existe iar în momentul în care vom primi aceste informații, vom, le vom include în documente. Dar sunt gata să preiau uh, comentariile colegilor uh, în momentul în care le voi avea. Mulțumesc! Mulțumesc, Linea! Și dau cuvântul acum raportorilor din umbră, Gabriel Mato. Mulțumesc, domnule președinte! Uh, Uh, este o temă importantă și vreau doar să spun că uh, problema dimensiunii externe este o prioritate pentru noi. Uniunea Europeană trebuie să aibă o poziție de lider și trebuie să fie prezentă în forumurile internaționale în sensul cel mai profund al cuvântului. În toate organismele internaționale și în toate acordurile de parteneriat uh, internațională. Printre altele, un lucru pe care l-am spus de foarte multe ori, pentru că dacă nu e Uniunea Europeană, o să fie alții și fără, fără îndoială, alții o să fie mai rău decât Uniunea Europeană. Deci e o chestiune asupra căruia cu toții suntem de acord. E adevărat că Uh, pentru prima dată în uh, reforma politicii de pescuit uh, există o secțiune care se referă la dimensiunea externă a politicii de pescuit și e foarte importantă, mai ales în ceea ce privește modificarea numelui, ci se includ ca atare acorduri de pescuit durabile, ci apare un nou concept Înainte se vorbea doar de aspectul comercial, iar acum se acordă o dimensiune mult mai importantă conceptului de cooperare, de durabilitate, de guvernanță. Cred că în felul acesta lucrurile vor fi mai transparente și, așa cum am cerut întotdeauna, trebuie să avem Uh, evaluări și uh, înainte și după pentru a vedea cum stă situația. Sunt uh, noi schimbări care apar în această dimensiune externă și trebuie să vedem care sunt. Trebuie să mai rafinăm documentul pe aici pe acolo. Spunea raportoarea că sunt teme care nu sunt incluse în dimensiunea externă a politicii comune de pescuit și care trebuie incluse. Eu dar sigur nu au fost incluse, dar chiar trebuie să le includem pentru că intrăm în aspecte care nu țin foarte clar de această politică. Au fost deja menționate câteva, cum ar fi firmele mixte și mă referam la al doilea registru. La... Nu mi-e clar în acest moment dacă realmente trebuie ca acest al doilea registru să facă parte din dimensiunea externă. Poate ține de cu totul și cu totul altceva sau acordurile în, în care țările au schimbat uh, pavilionul, au trecut în altă parte, aveau acorduri cu Uniunea Europeană și apoi au acum acorduri cu altcineva. Trebuie să aprofundăm situația asta și să vedem exact ce anume putem include sub denumirea de dimensiune externă a politicii comune de pescuit. Dar e bine, trebuie să avem cât mai multe informații cu putință și, desigur, trebuie să ne gândim la tot a respectă, eu știu, ideea de captură, de vas uh, și așa mai departe. Uh, Spania știți că a încercat să includă în propria sa reformă aceste chestiuni, uh, nu ne-a reușit, dar o să încercăm să le suplinim prin aceste documente, prin acest document de lucru Uh, referitor la dimensiunea externă. Cred că este documentul în întregimea lui e pozitiv, e valabil și săptămâna viitoare, săptămânile viitoare, trebuie să-l mai rafinăm ca să fie foarte bun pentru dimensiunea externă a politicii noastre de pe. Mersi, Gabriel. Mulțumesc, Gabriel, colegul Sara Santos, care este tot raportor fictiv. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș vrea să încep uh, prin uh, a o felicita pe colega noastră pentru inițiativa de a propune acest document de lucru și pentru a ne da posibilitatea de a um, contribui cu comentarii într-o fază destul de incipientă. Bineînțeles, uh, calendarul este unul foarte strâns și dacă am terminat până pe 28 august, astfel încât uh, să terminăm uh, și să aprobăm până în decembrie, într-adevăr, calendarul este strâns. Sunt de acord cu comentariile lui Gabriel Mato și, în general, uh, sunt de acord și cu comentariile raportoarei și ale raportului PP. sunt de acord că trebuie să luăm decizii pe baza unor date științifice solide. Asta înseamnă că avem nevoie de o abordare holistică sau măcar avem nevoie de o colectare semnificativă a datelor privind activitățile de pescuit, fie că au uh, loc în afara apelor Uniunii Europene, fie că nu. Trebuie să avem și definiții clare a terme, ale termenilor atunci când uh, clasificăm datele științifice. Dar cred că trebuie să mergem și mai departe, pentru că există anumite inconsecvențe în uh, acordurile de pescuit cu țările terțe pe care le-am încheiat deja. Dacă ne gândim la bazele de referință pentru anumite specii țintă și măsurile luate pentru a evita capturile nedorite de anumite specii. E adevărat că trebuie să avem date științifice solide, dar trebuie să mergem și mai departe, trebuie să consolidăm colectarea datelor atunci când aceasta este prevăzută în acordurile existente și trebuie să colectăm informațiile necesare. O lipsă de informații nu este o scuză pentru a încerca să obținem mai multe informații. Atunci când avem uh, deficit uh, de informații, Trebuie să corectăm situația. Este o problemă care apare frecvent în uh, discuțiile despre PCP. Mai există un uh, element pe care aș dori să-l semnalez și care este foarte important pentru pescuitul pelagic și în ape adânci. Este vorba despre dispozitivele de agregare uh, în Oceanul Atlantic și Indian. Nu au existat studii care să analizeze impactul asupra mediului uh, a sute de vase uh, care pescuiesc ton și care folosesc dispozitive de agregare. Trebuie să punem cap la cap uh, toate verigile din lanț, de la pescar până la consumatori. Este important ca consumatorii europeni să fie bine informați cu privire la originea și calitatea produselor de pescuit, pentru că asta le poate influența decizia de cumpărare. Și, în plus, uh, ne putem asigura că, prin, uh, că pe tot parcursul ciclului de producție sunt îndeplinite toate standardele. Având în vedere aceste situații, trebuie să adaptăm PCP uh, pentru a ține cont de această abordare științifică și trebuie să includem toate dimensiunile pescuitului. Trebuie să ținem cont și de condițiile de muncă ale celor care lucrează pe mare. Trebuie să se ia măsuri pentru a combate uh, pescuitul INN. Și în plus uh, trebuie să stabilim uh, limite ecologice, iar dacă astfel de limite au fost stabilite, ele trebuie respectate și menținute. Aceasta ne poate asigura că Uniunea Europeană își adaptează politica comună de pescuit, în special în ceea ce privește dimensiunea sa externă și mai ales când pescuiește în apele altor state. Președintele, mulțumesc, stimați colegi. Mai există și alte cereri de intervenții. Doamna Azecamp, vă rog. Mulțumesc uh, foarte mult. Vă mulțumesc, uh, domnule președinte. Aș dori să încep uh, prin a-i mulțumi colegei noastre. Activitățile flotei europene în afara apelor uh, europene, uneori foarte departe de apele europene, au fost o temă care i s-a acordat puțină atenție, din păcate. Este bine acum uh, să aruncăm o lumină asupra acestei chestiuni, dar este doar un prim pas ne lipsește o dezbatere profundă dacă realmente avem nevoie de această dimensiune externă, dacă este de dorit. Și am să explic ce vreau să spun. Pe 5 iulie spuneam că în Europa uh, sărbătorim Fish Dependence Day, ziua dependenței de pește. Este un joc uh, de cuvinte cu ziua de 4 iulie, ziua independenței Statelor Unite. Depindem de peștele din exterior pentru că ne-am mâncat peștele nostru, adică pe 5 iulie Europa depinde de importul de pește din uh, exteriorul Europei pentru a ne potoli foamea de pește european. Adică consumăm de două ori mai mult pește decât uh, ne dau mările noastre și facem acest lucru pe seama ecosistemelor din afara apelor teritoriale ale Uniunii Europene. De foarte multe ori pe seama țărilor în dezvoltare, unde sunt mulți pesc- multe pescării artizanale care văd că marile vase europene eh, capturează sub nasul lor sursa lor de existență. Deci uh, se face un transfer de alimente de la săraci la bogați, iar Europa în felul acesta este saturată și dorește și foarte multă hrană. Să fim mindre, Cred că am putea să ne reducem cererea de pește și în felul acesta să mai contribuim la dezvoltarea acestor țări. Mulțumesc, doamna Hazekamp. Aveți acest merit că sunteți foarte constantă. În ceea ce mă privește, aș dori să fac o mică observație. În primul rând, îi mulțumesc uh, colegei noastre, Linia Enstrom, pentru activitatea sa. Vă reamintesc că regulamentul de bază conține detalii privind dimensiunea externă a PCP și aspectele bilaterale și multilaterale cu țările terțe. Cred că este o bază foarte clară pentru negocierile Comisiei în momentul negocierii acordurilor cu țările terțe practic, uh, avem uh, principii consacrate, precum surplus uh, și durabilitate, în toate elementele externe ale PCP. În primul rând, aceasta permite aprovizionarea pieței europene. Este necesar din punct de vedere economic, însă trebuie să existe condiționalități puternice, astfel încât uh, unele părți să nu fie dezavantajate în raport cu UE și alte țări. Există și clauza de uh, nediscriminare, de neexclusivitate și drepturile omului sunt de asemenea integrate în uh, dimensiunea externă și pot uh, sta la baza revocării unui acord. Uh, documentul de lucru vorbește despre uh, dimensiunea externă și despre flotele externe și spunea că nu avem uh, mereu aceleași cifre. De aceea, cred că o definiție a flotei externe a Uniunii Europene este obligatorie și necesară. În schimb, unele elemente din documentul de lucru nu sunt uh, discutate foarte pe larg. Este vorba despre uh, pavilion, țara de pavilion care este menționată și în regulamentul de bază. Se vorbește și despre joint ventures, despre licențele private și despre chartering în țările terțe și acestea se bazează pe autoritățile de pescuit. Statele membre trebuie să dea Comisiei toate informațiile privind licențele private. Regulamentul de bază este în curs de revizuire și mă adresez acum uh, Comisiei. Uh, comisia ar putea să ne spună dacă se au în vedere uh, modificări în ceea ce privește statul de pavilion. Comisia prevede creșterea numărului de acorduri bilaterale. Poate ar putea să ne spună câte ceva și în acest sens. La parole la Comisie, în en l'occurrence Dau acum cuvântul Comisiei pentru lămuriri. Mulțumesc, domnule președinte. De fapt, ați rezumat foarte bine starea în care ne aflăm în momentul de față și noi credem că este un raport foarte interesant care recunoaște practic realizările din regulamentul de bază și uh, evidențiază de asemenea problemele care încă au rămas nerezolvate. Este un document de referință pe care îl vom folosi în continuare pentru că este extrem de util. Acestea fiind spuse, ne-am pus de acord asupra regulamentului de bază, asta avem deocamdată și asta trebuie să executăm, asta trebuie să punem în aplicare. În regulamentul de bază sunt listate, sunt enumerate anumite lucruri pe care le-ați menționat și dumneavoastră. Avem uh, managementul durabil al uh, flotelor de pescuit externe, numite și FAR, FARE. Acum uh, ne aflăm în procesul de luare a deciziei și de confirmare politică în Consiliu. Acesta ține cont de unele aspecte pe care le-ați menționat dintre, și dumneavoastră, printre care licențele private și uh, pavilionul. Uh, unele date lipsesc, cum spuneați și dumneavoastră. Da, așa este, pentru că în regulamentul existent uh, datele trebuiau transmise de statele membre pe baza eforturilor lor uh, optime. Asta avem, cu asta defilăm. Și sperăm că în viitor um, lucrurile vor, fi, vor sta mai bine și că veți putea să adăugați mai multe elemente. Au fost și alte aspecte care au fost menționate de raportorii din umbră nu trebuie să integrăm acest uh, aspect în uh, regulament. Trebuie să lăsăm la latitudinea oamenilor de știință acest aspect. În uh, negocierile cu organizațiile de gestionare a pescuitului, insistăm pe acest lucru, că să avem informații mai consistente. Oricum, vă mulțumesc foarte mult pentru acest raport. Vom continua să lucrăm. În ceea ce privește Fish Dependence Day, amplasarea geografică este de așa natură încât jumătate de an depindem de pește import stat. Poate că ziua dependenței de cafea ar fi pe 2 ianuarie. Cam asta este geodistribuția geografiilor noastre. Depinde, bineînțeles, de uh, zonele în care trăiesc uh, anumite specii și de plante și de pești și așa mai departe. Nu cred că putem să schimbăm noi natura decât uh, printr-o gestionare corespunzătoare. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc, Stefan. Îi dau acum cuvântul uh, colegei uh, Linia Enström, care cu siguranță are câteva observații de făcut după intervențiile noastre. Um, I don't know if I have... Nu știu dacă am uh, atât de multe răspunsuri sau observații. Eu acum doar aștept cu interes amendamentele dumneavoastră și cooperarea noastră pe mai departe. Nu am foarte multe de spus decât că vă sunt foarte recunoscătoare pentru implicare și pentru eforturile depuse. Da, atât. Mulțumesc. Merci, Linea. Mulțumesc, Linea. Mulțumesc și eu comisiei. Mulțumesc și raportoarei. Vom depune toți amendamente pe marginea acestui raport extrem de interesant. Calendarul acum, îmi cer scuze. Depunerea amendamentelor. De fapt, întâi prezentarea proiectului, 9 și 10 noiembrie, așa e. Cam târziu. Yes, and that's it. Uh, Novembre, c'est ça. Novembre. Ok. Donc c'est bien ça. Da, asta e. Linea vroia puțin uh, timp pentru a-și pregăti raportul. 9 și 10 noiembrie 2015 prezentarea raportului. 13 noiembrie termenul pentru depunerea amendamentului, o să confirmăm ulterior, astfel încât în comisie să putem vota în decembrie, pe 10, iar în plenară în ianuarie 2016. Atât, dragi colegi, ne revedem la ora 15. La ora 15 pentru a ne continua lucrările cu punctul 11 de pe ordinea de zi. Este vorba despre un studiu privind studiile pelagice, speciile pelagice și industria conservării în regiunile ultraperiferice. Poftă bună tuturor!